Merci, madame. Vă mulțumim. Urm- întrebările vor fi puse în mai multe grupe. În primul rând, se vor exprima grupurile politice printr-un orator. În partea a doua vom pune întrebări legate de buget, după aceea legate de control bugetar și, în final, întrebări legate de afacerile juridice în, la, la prima grupă are cuvântul primul José Manuel Fernandez. Vă mulțumesc. Îl felicit pe, o felicit pe doamna comisar desemnat pentru declarația sa, care ne arată experiența pe care o deține și cât de bine cunoaște problemele bugetare. Trec acum la întrebare. Ați menționat problema gravă a plăților restante. Cum veți acționa? Ce angajamente vă veți lua? Ce angajamente puteți eh, da Parlamentului că veți stabiliza și rezolva situația? În 2013, mai mult de 23 de miliarde de euro au rămas neplătite și până la sfârșitul acestui an eh, va exista o sumă asemănătoare. Este vorba de angajamente asumate de către Consiliu, care trebuie să fie plătite pentru că altfel pierdem credibilitate și încredere. Mulțumesc, domnule Fernandez, pentru că ați ridicat această problemă critică care este în atenția tuturor. Opinia mea aici ține de trei aspecte. În primul rând, trebuie să reducem cantitatea de facturi care se acumulează, pentru că altfel se vor transforma într-o avalanșă, ceea ce înseamnă că propunerea pe care am făcut pentru a folosi măsurile de flexibilitate și marja de manevră, am, sunt propuneri pentru acest an și pentru anul viitor, propuneri critice pentru a stabiliza situația și sperăm să o îmbunătățim. Însă, bineînțeles, nu ne vom opri aici. Al doilea aspect la care vreau să mă refer, vreau să mă refer. Trebuie să avem grijă în gestionarea proiectelor și programelor pentru ca acestea să fie implementate cu succes. Am început deja la comisie o abordare transversală, în primul rând în domeniul meu, pentru că s-a simțit impactul la, la ajutorul umanitar, de a fi precauți în momentul în, în, momentul în care structurăm uh, plățile pentru a nu avea o cerere enormă la un moment dat. În al treilea rând, uh, evaluarea mm, la jumătate de term de mandat este extrem de importantă. Trebuie să efectuăm aceste evaluări în mod serios, nu știm care va fi rezultatul lor, însă acela va fi momentul de a face ceea ce sugerați dumneavoastră și anume să ne uităm la impactul pe termen mediu al acestor uh, niveluri de plăți extrem de uh, limitate. Vă mulțumesc. Urmează Aider Gardia Zabar. Mulțumesc, doamnă comisar desemnat, în intervenția dumneavoastră ați vorbit despre cadrul financiar, ați vorbit despre revizuirea la jumătate de mandat și știți că aici cuvintele contează foarte mult. Parlamentul a luptat uh, pentru ca această evaluare să fie una post-electorală și acest lucru ne preocupă. M-ar interesa să știu dacă dumneavoastră vă gândiți deja să începeți să lucrați pe această revizuire post-electorală ținând cont de uh, planul domnului Juncker de investiții de 300 de miliarde de euro. Ne preocup, veți face parte din grupul care face parte din acest, care, care va coordona acest plan de investiții. Cum vreți să gestionați partea care trebuie să corespundă Uh, comisiei noastre bugete și ce instrument, de ce instrumente este nevoie pentru ca acești bani să fie folosiți în modul cel mai eficient. Vă mulțumesc. Voi lua cele două părți ale întrebării dumneavoastră separat. La prima parte, ca membru al acestei comisii, al actualului colegiu de comisari, susțin angajamentul asumat și după cum știți, acest angajament a fost foarte important pentru negocieri cu Parlamentul, negocierile cu Parlamentul. Că nu vom stabili un buget pe șapte ani și după aceea totul este bătut în cuie. Trăim într-o lume dinamică. Cum putem să prevedem ce se va întâmpla în următorii șapte ani? Cum putem prevedea detaliile bugetului? lucrurile se schimbă în mod constant și este prudent să mm, evaluăm lucrurile la jumătatea mandatului și să revizuim implementarea CFM, care, este, care va fi condiția economiilor noastre. Sperăm că economiile se vor redresa, cât de bine este implementat bugetul și care vor fi prioritățile la momentul respectiv. Vom vedea rezultatul exercițiului, însă sunt angajată uh, să luăm acest lucru foarte în serios. În ceea ce privește a doua parte a întrebării, vom avea ocazia vom ave, veți avea ocazia să îl examinați pe uh, colegul meu care vă va spune mai mult despre acest pachet de 300 de miliarde vom discuta largi para, parametri de colaborare. Trebuie să mergem înainte cu buget, bugetul european pentru a contribui la investiții. Am menționat efectul de multiplicare. Am triplat numărul de instrumente financiare. Cum pot fi acestea folosite pentru a genera mai multe investiții? Avem, de exemplu, un proiect foarte mult pentru IMM-uri. În acest fel se creează capital pentru IMM-uri, pentru ca ele să poate să intre în activitate. Deci, și un euro generează investiții de 5 ori mai mari. De 5 euro. Trebuie însă să evaluăm lucrurile și să înaintăm. Acest lucru va fi o prioritate pentru mine și pentru ceilalți comisari. Îmi cer scuze pentru depășirea timpului. Ehm, voi fi mai precaut în viitor. Ehm, sigur veți putea să reveniți la această întrebare. Bernd Kölmel. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule, doamnă comisar desemnat. Aș dori să revenim la cele două întrebări anterioare. Antevorbitoarea mea a spus că o preocupă acest program de investiții de 300 de miliarde propus de domnul Juncker. Antevorbitoarea mea era preocupată în legătură cu viteza de implementare a acestui program. Și pe mine mă, mă preocupă că nu va fi corect implementat și eh, anume că nu se va genera niciun fel de plus valoare reală care să aibă un impact asupra cetățenilor. Deja avem uh, angajamente de plată în valoare de 220 de miliarde și angajamente de 143 de miliarde. Mă tem că vom intra în uh, dificultăți juridice pentru că Uniunea Europeană nu are capacitatea de a se îndatora. Cum veți face față acestei probleme? Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Bineînțeles, crea ceea ce cred că îi unește pe toată lumea din această sală este că vrem să folosim bine banii contribuabilului. În primul rând, dacă ne uităm cum se folosește CFM, obiectivul nostru cu alocări bugetare mai mici, știți că au existat reduceri de 3,4% pe partea de angajamente și 3,7% pe partea de plăți. Am, ă, cerințele asupra bugetului sunt mai mari și absorpția de fonduri crește în multe state membre. Cum putem folosi mai bine aceste fonduri? Depinde foarte mult de felul cum colaborăm cu statele membre, 80% din aceste fonduri sunt implementate de către statele membre, uh, există sisteme de control, însă mai important este cum aliniem prioritățile cu uh, fondurile europene. Nu este ușor, dar este o sarcină pe care o voi uh, încuraja și urmări în ceea ce privește cele 300 de miliarde de euro. De ce vorbim despre acest plan? Pentru că Astăzi, în Europa există extrem de mulți bani în sistemul financiar, în bănci, care pur și simplu sunt nefolosiți, nu beneficiază pe nimeni. Trebuie să utilizăm această energie pentru a dinamiza societățile, în special IMM-urile, pentru ca acestea să fie active. Cele 300 de miliarde uh, sunt și pentru programe de investiții publice. Însă este vorba de programe care declanșează capacitatea de lucru a economiei. De exemplu, am depășit din nou timpul, dar să luăm pia- piața digitală, oportunități extreme care încă nu au fost uh, exploatate. Veți reveni în mod sigur. Gerard Dupré. Doamne comisar, pentru că, după câte știu, sunteți încă comisar în funcție. Vă urez bun venit în numele grupului meu și veniți cu o reputație extrem de bună în legătură cu felul în care v-ați eh, exercitat mandatul. Însă nu mă satisface răspunsul dumneavoastră la întrebarea legată de plăți. Am aici o scrisoare de misiune a eh, președintelui Juncker care spune că eh, prima sarcină este să uh, creeze priorități în ceea ce privește plăților, da, plățile. De atunci când spunem priorități, înseamnă că unele lucruri vor fi prioritare și altele nu, deci nu vor primi plăți. Domnul comisar Dominic ne-a spus că fondurile suficiente, fondurile actuale sunt suficiente pentru a evita degradarea. Deci degradarea rămâne încă o temă. Dumneavoastră vorbiți de o evaluare la jumătate de mandat sau în 2019, dar nu avem timp. Avem nevoie de un plan strategic acum și puteți conta pe colaborarea noastră pentru a încerca să rezolvăm această problemă a deficitului de plăți deci, cum veți încerca să faceți un plan strategic pe aceste pentru a rezol- rezolva deficitul? Nu am răspunsul în mânecă. După părerea mea, eu aș sublinea următorul lucru. Începem cu, cu începutul. În următoarele luni trebuie să aplicăm flexibilitatea pentru a putea stabiliza plățile și să creăm o abilitate de a utiliza bugetul mai productiv, fără amânări. Și aici intervine promisiunea președintelui Juncker în legătură cu cele 300 de miliarde de euro. În aceste prime trei luni mm, vom veni în fața Consiliului și a dumneavoastră pentru a crea un mediu de investiții în cadrul restrângerilor prezente la nivelul bugetului european. Acum, dacă vom ajunge la o situație în care discutăm teme strategice mai largi, bineînțeles. Am mm, menționat problema strategică a resurselor proprii, care este extrem de importantă și urgentă. Acum avem o distribuire a bugetului destul de fixă 28 de state membre, domenii bugetare, am convenit ceea ce trebuie făcut nu avem marjă de manevră decât limitată, dar să ne, dacă privim partea pozitivă, avem mai mulți bani pentru competitivitate, mai mulți decât înainte, avem mai multe fonduri pentru programe orizontale și pentru a nu depăși timpul de această dată, voi, voi reveni la această întrebare și voi reveni în mod repetat pentru că este ex, extrem de important să înaintăm uh, în, cu Uniunea Europeană. Niriada. Mulțumesc, are cuvântul Liad Niriada. Still suffering under the harsh budgets of Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisară deșemnată, oamenii suferă în continuare din cauza politicilor de austeritate. În uh, Irlanda, generații de comunități de pescari nu mai pot să pună mâncare pe masa copiilor lor. Și acest sector vital va fi um, reorganizat în 2015. Veniți din Bulgaria și știți ce înseamnă probleme dificile. Avem probleme grave cu imigrația. 200 de irlandezi pleacă din țară în fiecare zi. Același lucru se întâmplă și în alte țări. Tineri bine educați uh, pleacă din țările noastre. Ce garantine puteți da că veți reuși să convingeți statele membre că vor investi rapid în programele care au un impact asupra ameliorării vieții oamenilor? Și ce propuneri concrete aveți pentru a răspunde problemei disparităților între statele membre. Ați putea propune și prin aplicare instrumente cum ar fi criteriile de derogare um, în caz de criză? Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru faptul că ați adus în discuție două lucruri foarte grave. Pe de o parte, faptul că în istoria noastră de după al doilea război mondial, pentru prima dată, în anumite țări și comunități sărăcia câștigă teren. Și aceasta trebuie să fie o preocupare pentru noi toți. Trebuie să luptăm împotriva acestei tendințe supărătoare. De aceea, bugetul european acordă multă atenție fondurilor canalizate tocmai în această direcție, pentru crearea de locuri de muncă, pentru a oferi oportunități, dar și pentru programe sociale. Fondul uh, Social European finanțează programe pentru a ajuta pe cei mai dezavantajați cetățeni. Și al doilea lucru pe care menționați, care este la fel de grav, este criza demografică. Europa îmbătrânește. În plus, astăzi mulți tineri inteligenți și competenți caută oportunități de angajare în afara continentului. Un uh, eurodeputat îmi spunea că fiul lui este acum în California și se întreabă dacă va găsi un loc de muncă dacă s-ar întoarce în Europa. Eu cred că dacă Europa nu se concentrează 100% pe îmbunătățirea competitivității sale, mai ales uh, în uh, noile tipuri de industrii, industrie inovante, ne va fi foarte greu să luptăm împotriva excluziunii sociale și sărăciei cetățenilor. Pentru a-i ajuta pe cei care rămân în urmă, cei primii trebuie să avanseze și mai rapid. Și în, cu cei 300 de miliarde despre care s-a vorbit, e vorba de bani, dar și de politici, uh, um, se va încerca să se îndepărteze obstacolele care stau în calea creșterii. Vin într o țară care încă e un pic în urmă, dar nu va fi tot timpul în urmă și doresc ca în buget să se regășească instrumentele pentru programele de coeziune. Bineînțeles, știu că nu mai timp, dar voi reveni și la uh, această idee mai târziu. Merci, madame. Monica Vana. Mulțumesc. Are cuvântul uh, doamna Vani Cavana. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisară desemnată, ați vorbit despre măsurile de la buget care au un impact asupra vieții cetățenilor și uh, politicile pentru calitatea vieții acestora. E, întrebarea mea se referă la dimensiunea de, jet, de gen a bugetului. Uh, un studiu al Comisiei din 2012 privind cadrul uh, financiar multianual studiază tocmai impactul său asupra problemelor de gen și concluzia este alarmantă și anume că se recunoaște importanța politicilor de gen, dar nu e deloc clar că aspectele de gen sunt luate în considerare în toate fazele procesului bugetar și în toate măsurile. Cum aveți de gând să abordați aceste aspecte? Ce măsuri specifice veți lua pentru a asigura um, că se face o analiză a impactului bugetului asupra problemelor de gen și cum veți pune în aplicare astfel de măsuri uh, în bugetul din 2016. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru întrebare. Bineînțeles, nicio societate nu poate avea succes fără a folosi potențialul tuturor cetățenilor, bărbați și femei. Și mainstreamingul de gen în cadrul bugetului nu este, are obiectivul promovării feminismului, are obiectivul productivității, are obiectivul de a obține cele mai bune rezultate în urma investițiilor. În postul meu actual da, mă bucur mult uh, că um, sunt comisar pentru ajutor umanitar. Este o onoare pentru mine acest lucru. Deci în postul meu actual am făcut eforturi mari pentru a promova egalitatea de gen, pentru a promova um, indicii de gen în toate activitățile noastre. Nu e ușor, dar e posibil. Și în postul meu viitor, dacă sunt conformată în funcție, vom face în continuare același lucru. În uh, întreprinderi se fac deja, uh, se pun în aplicare deja multe inițiative și în cadrul programelor nu este foarte ușor, dar trebuie să ne gândim cum putem uh, introduce indicii de gen în programele în care e mai greu să introducem. Dar Succesul depinde de modul în care vom colabora cu statele membre, pentru că 80% din finanțare uh, uh, intră în domeniul gestionării comune cu statele membre. Și uh, este clar că fără ajutor de pe teren nu vom reuși. Deci putem introduce mai mulți indici, uh, mai multe analize din perspectiva genului, dar este foarte important să o facem și la nivel bugetar pentru a transmite uh, semnalele cele mai bune. Însă e important să creăm o cultură comună, o înțelegere comună uh, și anume că nu e vorba doar de faptul că unii și alții spun că mainstreamingul de gen este important. E vorba de performanța economiilor noastre, de calitatea vieții cetățenilor. Marco Zani. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Gheorgheva, Aș dori să vă pun trei întrebări, care, după părerea noastră, corespund la trei provocări cu care vă veți confrunta în timpul mandatului dumneavoastră. Prima se referă la plăți. Ne-ați spus uh, ce acțiuni veți promova pentru a stabiliza problema și um, de a scădea numărul facturilor neplătite. Eu aș dori să știu la ce soluții vă gândiți uh, pentru ca problema să nu reapară pe viitor, să nu se întâmple ca nu s-a întâmplat în trecut, ca plățile sau facturile, numărul facturilor neplătite să crească de la un an la altul. Poate trebuie să regândim anumite angajamente pe viitor pentru a reduce diferența dintre angajamente și plăți. A doua întrebare. O altă provocare va fi, după părerea noastră, reducerea drastică a cheltuielilor administrative în gestionarea Uniunii Europene. Există cheltuieli administrative care nu sunt acceptabile, mai ales în momente de criză și șomaj, ca în cel actual. De exemplu, e vorba de salariile funcționarilor și întregului personal din jurul uh, um, instituțiilor europene. E vorba uh, și de cheltuielile foarte mari ale agențiilor și instituțiilor. În fine, doresc să știu cum, do- cum doriți să comunicați cu Consiliul pentru a pune capăt um, acestei, uh, um, acestei aberații cu triplul sediu al Parlamentului European care costă atât de mult. On the, on the, on, on the question of payments in... Uh, În legătură cu um, echilibrul sau dezechilibrul între plăți și angajamente. Aș spune mai întâi în general că angajamentele au un scop. Nu acela de a um, uh, modifica angajamentele pentru că nu avem suficiente plăți. De obicei, plățile se baz- sunt realizate pe baza angajamentelor și nu invers. Și după negocieri atât de dificile, trebuie să ne concentrăm pe modul în care punem în aplicare ceea ce avem acum în interesul oamenilor. Dar, în legătură cu viitorul și plățile din viitor, pot să vă spun că am uh, inițiat acțiuni de gestionare, planificare și punere în aplicare a proiectelor uh, pentru a face față mult mai bine sosirii și plătirii facturilor. După părerea mea, acesta este un efort absolut crucial pentru a putea face față pe viitor mai bine în limitele strânse pe care le avem uh, facturilor de plată. Fac acest lucru în direcția generală în care mă ocupă în momentul de față și pot să vă spun că rezultatele sunt pozitive. În legătură cu administrația. Vin de la o instituție foarte bună, aș spune eu, Banca Mondială, o instituție internațională, dar sunt impresionată de calitatea angajaților comisiei, dar cred că e și loc de mai bine. Există posibilități de reducere a barierilor dintre direcțiile generale. Putem să avem o organizare mai flexibilă și noua structură a comisiei, a comisiei merge în această direcție și cred că rezultatul va fi că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 Merci. Mulțumesc, care cuvântul Isabel Thomas, Democrat. Prioritatea socialiștilor și, și democraților este, uh, sunt cele 300 de miliarde. S-au pus uh, propuneri pe 25 septembrie, uh, posibilitatea uh, de a folosi uh, acești bani pentru a trece la investiții durabile și pentru a stimula creșterea. Uh, se vorbește de 20-40 de miliarde care ar putea să fie date fondului de investiții a BEI. Ce credeți de această uh, propunere și de aplicarea sa? Cum putem să asigurăm controlul democratic al utilizării acestor fonduri. Ați vorbit uh, de obligațiunile de proiect, uh, Goran Farm s-a ocupat de asta și uh, aici este vorba de încurajarea investitorilor privați de a uh, investi în proiecte de infrastructură, însă există greutăți. Cum putem să ne asigurăm că Uniunea Europeană, contribuabilii săi, nu sunt cei care să suporte singur riscul unor astfel de investiții în caz de eșec? Uh, și adaug, dacă am timpul, răspunsul în legătură cu revizuirea cadrului financiar multianual pentru a reduce uh, fonduri structurale în favoarea mecanismelor structurale care ar transforma Uniunea într-o simplă bancă de investiții. Vă mulțumesc! Niște întrebări foarte pertinente. Mulțumesc! În primul rând, nu trebuie să ne pripim repede, să ne pripim în legătură cu cele 300 de miliarde. Uh, pentru că, așa cum a spus-o președintele, una dintre, uh, unul dintre principiile pentru a face ca această structură să funcționeze este să ne respectăm reciproc mandatele. Uh, veți putea discuta cu el și vom veni în trei luni, așa cum am promis, cu detaliile în legătură cu această sumă de 300 de miliarde. Suntem o echipă și trebuie să o facem împreună și apoi să venim în fața dumneavoastră. Apoi, în ceea ce privește uh, instrumentele novatoare și controlul acestor instrumente, sunt uh, de acord cu dumneavoastră, ar fi uh, o folosire proastă a banilor contribuabilor să îndepărtăm uh, riscul și să lăsăm uh, beneficiile în uh, mâna sectorului privat. Nu ar fi o bună folosire a banului, nu asta ne propunem să facem și nu asta vom face. Ceea ce ne propunem este cu acest efect multiplicator să vedem constrângerile importante și să le înlăturăm astfel încât să avem un flux de investiții. Și desigur facem acest lucru cu sistemele de control pentru aceste tipuri de investiții. Am lucrat la Banca Mondială 17 ani și pot să vă spun că mecanismele de control pot fi extrem de riguroase pentru astfel de uh, instrumente, așa cum sunt și pentru granturi, sau chiar mai uh, riguroase. Uh, Uh, și am lucrat cu organizații care aveau competența de a uh, gestiona uh, banii publici așa cum trebuie. Încă mai am timp la dispoziție să răspund. Cred că problema sistemelor de control pentru Instrumentele financiare uh, inovatoare, din punct de vedere al semnificației, uh, este foarte mare și sunt uh, privilegiată, dacă sunt confirmată, să mă ocup de acest lucru, pentru că am o înțelegere personală a ceea ce poate fi făcut și, de asemenea, am un angajament puternic de a uh, garanta că nu vom deschide cutia Pandorei și apoi uh, o să uh, lăsăm să se irosească banii proveniți uh, din impozitare. Uh, sigur, ar fi o mare greșeală să uh, nu avem o abordare mai bună a folosirii efectului multiplicator uh, al banilor, pentru că asta înseamnă mai multă creativitate, mai mult potențial de creștere în țările noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc! O să declanșez, o să pun cronometru. Bernd Colmel. Doamna comisar, în uh, răspunsurile înscris uh, la uh, întrebările noastre și aș spune că au fost răspunsuri excelente, ați discutat de asemenea și problema instituțiilor europene care ar avea probleme de credibilitate. Instituțiile europene nu se bucură de prea mult respect în rândul cetățenilor. Ce putem să facem? un lucru pe care am putea să-l facem este să avem un plus de uh, transparență. Uh, cetățenii trebuie să înțeleagă ce fac aceste instituții și de ce costă atât de mult. În 1999 au fost trei agenții uh, ale Uniunii Europene și în 2004 au crescut cu două, iar acum avem vreo 40 și ceva de astfel de agenții. Întrebarea mea sunt oare toate necesare? Numai unele dintre acestea și-au sediul la Bruxelles. Nu credeți că ar trebui să fie făcută o evaluare a necesității existenței unor astfel de agenții? Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Pot să vă spun în legătură cu transparența. Sunt uh, la de acord cu dumneavoastră și asta din două motive. Uh, transparența este modul cel mai bun în care ne putem proteja banii uh, și chiar într-un uh, mediu corupt. Atunci când există transparență, există rezultate. În activitatea mea anterioară am lucrat în Rusia sau în Indonezia și prezentând în mod transparent situația cheltuielilor comunitățile, populația a fost cea care a venit cu modalitățile de control astfel încât să se ajungă la rezultate. Sunt de acord cu dumneavoastră, suntem transparenți, însă trebuie să avem o transparență care să fie înțeleasă, să fie prietenoasă cu cei care o recepționează sigur, uneori cauți, cauți, cauți și ai impresia că informația nu există, deși această informație există. Și asta face parte din uh, sarcina mea. Cum uh, transparența să uh, fie de ajutor în ceea ce privește agențiile? Fiecare agenție este instituită, este creată dintr-un motiv, pentru a trata o problemă care este cât se poate de concretă. Unele dintre agenții sunt pentru uh, protecția sănătății, altele sunt menite să promoveze mediul de cercetare și inovare. Uh, trebuie să recunosc, că trebuie să aflu mai multe despre acest univers al agențiilor înainte de a veni la dumneavoastră și să vă spun da, uh, trebuie să facem o analiză, o evaluare și apoi să venim cu propuneri. Însă, ca un răspuns general, uh, atunci uh, când te lupți pentru eficiență, atunci nu există cauze secrete. Kaja Kalas Mulțumesc. O să adresez întrebarea în finlandeză doamnă comisar desemnat. În ultimul mandat v-ați ocupat foarte bine de uh, responsabilitățile dumneavoastră, ați fost foarte competentă. Mandatul uh, viitor va fi foarte diferit de cel pe care îl aveți acum. Vă întreb de ce considerați că sunteți uh, cea mai potrivită persoană pentru a fi comisar pe probleme de buget. De ce dumneavoastră? Uh, cred că domnul Juncker ar fi uh, cel mai potrivit să răspundă la această întrebare, dar hai să vă încerc să vă spun de ce am fost uh, selectată. Este o responsabilitate uriașă și sunt de acord că prima reacție atunci când uh, am uh, aflat uh, de această ofertă, uh, m-am gândit foarte bine la asta, însă apoi m-am gândit că domnul Juncker m-a ales pentru un motiv foarte bun, mai bine zis două motive solide, pentru că în activitatea mea profesională am avut responsabilități cu finanțarea, la Banca Mondială. În ultima uh, mea funcție uh, am fost vicepreședinte uh, în uh, responsabilitatea mea au fost uh, finanțările pentru sectorul corporatist și deci sunt o persoană care uh, cunosc gestionarea banilor și uh, am o activitate de care sunt mândră. În al doilea rând, Cred că am demonstrat că sunt independentă, că nu primesc ordine din partea nimănui și numai interesul uh, populației uh, europene uh, îmi, dictează, acțiunile. Și, de asemenea, sunt și un om care muncește foarte mult și cred că asta este de ajutor. Uh, doamna Lia Mierda. Vorbim de miliarde de euro și toate acestea sunt miliarde uh, de mile departe de cei care uh, suferă de uh, sărăcie. În Irlanda sunt mulți care suferă de sărăcie și resursele alocate, cum ar fi garantia, garanția uh, pentru uh, tineri, uh, nu pot să ajute infrastructura din aceste țări. Uh, mai bine decât a crește eficiența și a crește valoarea adăugată a bugetului uh, european prin uh, instrumente uh, inovatoare, avem nevoie de soluții concrete. Folosirea instrumentelor speculative. Avem însă nevoie de o Europa care să progreseze. Credeți că instrumentele acestea novatoare sunt cea mai bună uh, modalitate de a progresa, având în vedere uh, perspectivele de viitor, cred că am uh, servit cel mai bine interesele populației dacă am crea cât mai multe uh, oportunități la ei acasă, aici în Europa. Și asta presupune uh, folosirea uh, potențialului, mai ales al uh, tinerilor întreprinzători. În momentul de față nu asistăm uh, la o creștere a investițiilor în Europa și nu vedem o creștere suficientă în Europa. Și noi trebuie să ne aducem contribuția în această privință. Să ne amintim că instrumentele financiare inovatoare sunt o Uh, parte mică din uh, buget, 9 uh, miliarde. Am spus că aceasta trebuie să se tripleze, însă de la o bază foarte mică. Și am spus la răspunsul anterior că sunt foarte dornică să fim prudenți în evaluarea experienței cu fiecare instrument în parte înainte de a merge mai departe. Dacă un lucru, un instrument uh, ne creează temeri, trebuie să avem curajul să-l Uh, înlăturăm. Pentru asta sunt programele pilot. Uh, să vedem dacă funcționează sau nu. Dacă funcționează, putem să facem mai mult. Uneori suntem mult prea entuziaști uh, și vrem să mergem mai departe înainte să facem o evaluare așa cum trebuie. Și vă promit că acest lucru nu se va întâmpla. Însă, de asemenea, trebuie să facem mai mult pentru uh, cei care uh, sunt serios uh, afectați. Garanția pentru tineri este un uh, plan foarte bun bun, avem 6 miliarde acum. Sper că voi fi comisarul care va duce la creșterea acestei uh, sume. Mai am 5 Doamna Gheorgheva, vreau să uh, îi felicit pe uh, bulgari care au uh, ales să numească o persoană independentă. Uh, și care cunoaște convinced that the global warming is an issue which has to be suntem convinși că încălzirea globală este o problemă care trebuie să fie rezolvată urgent și alocarea din CFM este, nu este suficientă ca și vicepreședintă desemnată, cum veți folosi trecutul dumneavoastră pentru a face ca bugetul european să aibă o contribuție mai mare în lupta împotriva schimbărilor, schimbărilor climatice și cum uh, veți face ca politicile să fie mai durabile în general în Europa. Pentru că politicile puternice nu sunt doar cele uh, scrise ca intenții, dar cele formalizate în buget. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați menționat uh, obiectivele multiple pe care, la care putem folosi bugetul bineînțeles că trebuie să încercăm să luptăm împotriva schimbărilor climatice. Sunt convinsă profesional și din experiența de 5 ani ca și comisar pentru ajutor umanitar că schimbarea climatică este reală, se întâmplă, lupta împotriva schimbărilor climatice este probabil cea mai importantă luptă pe care trebuie să ne, trebuie să ne asumăm. Comisia a, s-a angajat să utilize a făcut angajamentul de 20%, în acest an am ajuns la 12,5% și eu vreau să ajungem la 20% și chiar să depășim această cifră. Și cred că se va întâmpla, pentru că s-a început uh, implementarea unor proiecte care vor deveni relevante doar din 2016. În același timp, deja există o mișcare către ecologizare, spre reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Când mă pregăteam pentru această audiere, am citit uh, un volum foarte mare de documente și acolo apărea o informație extrem de importantă. 138 de uh, fermieri 138.000 de fermieri ecologiști beneficiază de pe urma PAC și, bineînțeles că monitorizăm în comun ceea ce se întâmplă pe partea de buget, pe partea internă, pe partea externă, cum folosim fondurile pentru dezvoltare și ce facem în legătură cu politica imobiliară, cum uh, luptăm uh, zi cu zi împotriva schimbărilor climatice. Domnul Jonathan Arnott. Ne-ați spus că v-ați bucurat că ați rămas fără timp atunci când uh, ați fost întrebate despre un singur sediu al Parlamentului. Probabil că înțelegeți că pentru mulți contribuabili din Regatul Unit, ca și cei din Italia, ideea de a călători de la Bruxelles până la Strasburg cu un cost de sute de milioane de euro pe an este, simbolizează lipsa de valoare pentru bani din bugetul european. Vreau să cred că sunteți sinceri atunci când vă spuneți că cereți o valoare mai mare pentru banii bugetari. Veți susține un singur sediu al Parlamentului. Veți Uh, susține criterii stabilite anterior de eșec sau succes pentru fiecare proiect european pentru a putea evalua eșecul sau succesul proiectelor. Și veți uh, susține uh, reducerea <laughs> armatei de funcționari a Uniunii Europene, care acum depășește ca număr cea a armatei britanice. Începe să mă preocupe dimensiunea armatei britanice, spune doamna Cristania Georgeva. La prima întrebare, cu foarte mult respect, știți că este vorba de o schimbare a tratatului și că, deci că totul depinde de schimbarea tratatului. Unii dintre colegii mei din comunitatea umanitară spun că sunt o femeie minunată, dar vă spun că nu este adevărat. Schimbarea de tratat este ceea ce este și dacă uh, cei care au semnat tratatul își doresc acest lucru, este la latitudinea lor. În ceea ce privește evaluarea activităților noastre în ceea ce privește rentabilitatea înaintăm spre acest, această mm, manieră de a aloca bugetul în funcție de performanță la altă cu Parlamentul. Însă nu este ușor pentru că în această abordare trebuie să definim nu câți bani cheltuim pentru un proiect, ci care va fi rezultatul acestei cheltuieli. Problema majoră cu care ne confruntăm este că deseori acest lucru ne face să măsurăm ceea ce este ușor de evaluat spre deosebire de ceea ce contează. Și accentul pe performanță ar putea să ducă la consecințe nedorite. Așadar, trebuie să înaintăm foarte prudent, însă, bineînțeles că nu putem accepta niciun fel de pretext Um, să, ca proiectele noastre să fie rentabile. Așadar, sunt foarte angajate spre acest obiectiv. Vă mulțumim. Esteban González Pons. Mulțumim, doamnă, doamnă comisar desemnat. Se chestionează în ce în ce mai mult rolul proiectului european. Este vorba de euroscepticii care pun sub semnul întrebării capacitatea noastră de a um, face față crizei. De exemplu, efectele embargoului Rusiei uh, asupra agricultorilor noștri. Bugetul este foarte important, însă bugetul european este extrem de lipsit de ambiție și însă dumneavoastră Uh, considerați că bugetul este, european este un succes atunci când nu ajunge nici măcar la 1% din, buget, din PIB-ul european. Ați putea să încercați să convingeți membrii Consiliului European că o creștere marginală ar avea efecte pozitive pentru Uniune. Împărtășiți uh, opinia că este imposibil să avem o integrare mai mare cu resurse mai puține. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Regret că la sfârșitul negocierilor pentru CFM s-a luat decizia uh, unui CFM mai mic decât propunerea comisiei. Însă acum avem ceea ce s-a decis și mai mult decât oricând este uh, important să punem accentul pe implementare și să demonstrăm valoarea acțiunilor noastre. Hmm și ați spus un lucru foarte important. Trebuie să îngrijoreze pe toți cei care iubesc Europa, că pe mulți îi dezamăgește Europa. Și în mod justificat. Putem să vorbim despre cine trebuie să poarte vina sau cine este responsabil. Eu pot să vorbesc doar despre responsabilitatea comisiei. Noi trebuie să fim mai prezenți să uh, spunem ceea ce facem. Uh, Vizitam un eurodeputat cu câteva zile în urmă și l-am întrebat dacă știe că în orașul unde m-am uh, născut avem un metrou datorită Uniunii Europene și datorită acestui metrou oamenii ajung mai ușor la lucru. Toate aceste lucruri sunt datorită Uniunii Europene, însă lucrul nu se știe. De ce? mă depășește. Atunci când mi-am început uh, actualul mandat, staful meu, personalul meu, s-a revoltat împotriva mea pentru că eu insistam ca ceea ce facem noi să aibă vizibilitate și îmi spuneau că nu despre asta este vorba, vrem, trebuie să facem ceea ce e bine, dar trebuie să și arăți ceea ce faci, pentru că dacă lumea nu știe ce faci, nu, au niciun motiv, nu are niciun motiv să te susțină și de aceea uh, merg și um, fac și vizite în lume. Derek Vaughan. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Punem accentul de obicei pe cheltuirea fondului europene asigurându-ne că fondurile sunt uh, cheltuite corect și fără fraudă. Însă, după cum ați spus în răspunsurile noastre, trebuie să punem accentul pe rezultate. De aceea, în viitor, trebuie să monitorizăm dacă fondurile europene ne ajută la îndeplinirea obiectivelor și dacă au un impact economic prin crearea de locuri de muncă și de creștere este un lucru foarte important pentru planul de investiții de 300 de miliarde. Prima întrebare. Cum vă veți asigura în calitate de comisar că veți avea un control asupra fondurilor europene și că veți monitoriza eficiența lor um, în atingerea obiectivelor comunitare în ceea ce privește locuri de muncă și creștere. În al doilea rând, în ceea ce privește plățile restante, nu găsim. Consiliul stă în calea unei decizii este nevoie de o decizie politică în cadrul Consiliului, nu este vorba de finanțe. A doua întrebare este cum veți convinge Consiliul să își schimbe atitudinea față de plățile restante pentru a ne putea rezolva problema. Vă mulțumesc, într-adevăr, este adevărat că echilibrul între cheltuieli mai eficiente și rezultate și sisteme de control Eh, este un domeniu unde apar tensiuni. Controlele sunt necesare, altfel de ce ne-ar acorda încrederea contribuabilii? Însă cea mai bună modalitate de a avea controle eficiente este prin uh, construirea de sisteme inteligente prin care erorile sunt identificate rapid de către persoane Așadar, trebuie să ne concentrăm pe uh, mediul de susținere și în același timp trebuie să avem sisteme solide de control. Pentru că atunci când se întâmplă ceva uh, rău cu bugetul, ne uh, face să dăm pași înapoi în ceea ce privește încrederea cetățenilor. Intolerabil. Toleranța zero pentru fraudă nu este doar un slogan, este o necesitate. Dacă am avea un număr mai mic decât zero, l-am folo- folosi pe acesta. Pentru că este necesar să nu avem niciun fel de toleranță. Trebuie să reducem și costurile. Fiecare dintre noi trebuie să asume o cultură a rezultatelor și a responsabilității. Cu toții trebuie să împărtășim obiectivul comun și este posibil în ceea ce privește Consiliul. Eu cred în fapte conform vorbelor. Eu, eu vreau ca Consiliul să fie condus de cineva credibil uh, care să își respecte cuvântul. Mă opresc aici și pot, sper că voi putea să răspund la, la sfârșit. Probabil. Bern Colmel. Doamne comisar, am vorbit foarte mult despre cheltuieli, însă vreau să vă vorbesc despre venituri. Avem un sistem bazat pe profitul net brut, venitul net brut, pentru că au, au dispărut taxele vamale, deci au trebuit să crească contribuțiile uh, există contribuabili neți și așadar un stat, este logic ca un stat să uh, plătească mai mult și să nu primească rezultatul pe care îl așteaptă. Vă mulțumesc, ar fi fost bine orice care orice simplificare a bugetului ar fi minunată pentru că a devenit prea complex pe partea de venituri și pe uh, partea de cheltuieli. Pe partea de venituri aș reveni la ceea ce am spus despre resursele proprii. Resursele proprii ar putea contribui la rezolvarea acestor tensiuni. Cu situația actuală, Trebuie să mai lucrăm pentru a defini valoarea bugetului pentru cetățeni, inclusiv pentru contribuabilii neți. Nu este foarte bine cunoscut faptul, nu, este, nu se cunoaște bine cât beneficiază acești contribuabili din partea bugetului comunitar, pentru că nu putem să măsurăm foarte bine cât se întoarce la companiile din statele contribuabili neți atunci când acestea implementează proiecte în domeniul coeziunii. Trebuie să găsim mai multe legături între uh, state și, să nu, și nu să le divizăm. Cea mai simplă legătură ar fi să eliminăm această problemă controversată. Știți că uh, bugetul european constă în patru zile de lucru din partea europenilor. L-am putea uh, stabili, l-am putea implementa și am reduce presiunile. Dar eu sunt o persoană pragmatică, uh, pun accentul pe acțiunea în cadrul mediului existent și, bineînțeles, uh, nu mă lansez în speculații în legătură cu situații alternative posibile. Mihail Turner. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar. În buget avem, ne confruntăm cu o situație în care 81% din sume sunt în responsabilitate comună, adică sunt sume, sunt sume administrate de statele membre și ne punem întrebări de către cu calitatea gestionării acestor sume de statele, de statele membre și în ce măsură um, aceasta este influențată uh, Um, de interese politice. Sunteți pentru declarații naționale de gestiune pentru ca statele membre să facă lucrurile mai bine? Apoi, aici la Parlament uh, vor, am tot vorbit despre o bugetare pe bază de performanțe. Ce măsuri veți lua pentru um, ca această propunere să avanseze și credeți că e posibil să se facă uh, propuneri de reformare a declarațiilor de asigurare? Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Vă mulțumesc foarte mult. Da, sunt pentru declarațiile naționale de gestiune. Este regretabil faptul că doar patru state membre au hotărât să le adopte și nu acestea sunt statele membre în care se registrează cele mai mari probleme în punerea în aplicare a proiectelor sau programelor um, europene. Ce putem face? Comisia a făcut o propunere în acest sens și acum se pune întrebarea cum putem convinge statele membre că aceasta poate fi o idee bună, dar și cum putem depăși anumite dificultăți juridice care stau în care anumite state membre, um, de exemplu statele federale, ce facem cu statele federale. Trebuie să ne gândim, să găsim soluții. Dar acesta este o modalitate productivă uh, de a implica mai mult statele membre, de a implica parlamentele naționale în supravegherea modului în care sunt uh, folosite fondurile europene. Aceasta este o foarte bună cale de urmat. Nu sunt foarte sigură că am găsit cea mai bună modalitate posibilă de a lucra împreună cu statele membre. Pentru că încă ne aflăm într-o situație în care Comisia și statele membre, în multe cazuri, nu lucrează în echipă în interesul unui obiectiv comun. Comisia este percepută ca fiind uh, câinele de pază și depind, totul depinde de modalități, de, de, de um, um, de mentalități, mă scuzați. Dacă mentalitatea este concentrată pe rezultate, uh, atunci uh, vom reuși mai multe. Uh, dar, deocamdată, mentalitatea este să se facă mai întâi ce e ușor de făcut și apoi uh, să se continue cu alte analize. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Riada. Mulțumesc. Cunoaștem tot ceea ce ați făcut în calitate de um, comisar pentru ajutor umanitar și răspunsuri la crize. ne îndepărtăm um, de um, politicile de gestionare a crizelor uh, spre noi abordări. S-a întâmplat acest lucru în Mali, în Siria, în Palestina. Trebuie să, ca Uniunea Europeană trebuie să continue să ajute acești oameni și ajutoarele actuale sunt la nivel mai scăzut decât cele din 2013. Majoritatea statelor membre uh, se um, confruntă cu o provocare democratică. De ce <coughs> eh, finanțăm Frontex-ul în timp ce oamenii mor în largul lampeduzei? Eu nu doresc ca copiii mei sau ai dumneavoastră să trăiască în această lume. Ce propunere aveți pentru a ne asigura că Uniunea Europeană se angajează într-un proces real eh, de creare a unei lume a păcii? Este un răspuns la care e greu să răspund în două minute, dar voi încerca, pentru că îmi pasă mult de toate aceste lucruri. Mai întâi, legătură cu Frontex-ul și ajutorul pentru dezvoltare. Sunt convinsă și în noua funcție voi rămâne convinsă că provocările legate de imigrație nu trebuie abordate doar concentrându-ne pe momentul în care oamenii ajung în Uniunea Europeană. Avem uh, nevoie de o abordare triplă. Mai întâi în țările de origine acestor oameni. De ce sunt atât de disperați? De ce sunt gata să-și riște viețile în aceste embarcațiuni pentru a veni în Uniunea Europeană? De ce? Pentru că în aceste țări condițiile de viață sunt foarte proaste și investițiile în pace și dezvoltare este, sunt esențiale pentru a rezolvat problema. Apoi, um, trebuie să luptăm împotriva rețelelor de traficanți și cooperarea internațională în acest domeniu trebuie să fie mult mai bună. Și apoi, doar apoi, trebuie să ne gândim ce facem cu cei care ajung în Uniunea Europeană și sper că vom fi capabili să facem mai multe pentru acești oameni. Consider că prevenirea conflictelor și rezolvarea conflictelor trebuie să devină o obsesie politică a noastră în modul în care lucrăm fondurile pentru dezvoltare, pentru că lumea în care trăiesc eu ca mm, și uh, comisar pentru ajutor de, pentru dezvoltare în momentul de față este o lume foarte periculoasă, pentru că extremismul a câștigat teren și schimbările climatice s-au uh, accentuat. Și în această lume fragilă au loc nu doar tragedii, Acum, oamenii suferă mai mult decât uh, în timpul celui de-al doilea război mondial, pentru prima dată în istoria modernă. Dar acest volum de suferință generează provocări indirecte grave asupra noastră. Jonathan Arnott. Um, uh, Doamnă comisar, ne vorbiți despre orașul dumneavoastră din Bulgaria, unde rețeaua de metrou a fost finanțată din fonduri europene și dați aceasta ca exemplu al modului în care oamenii trebuie să fie mai pro-europeni. Dar motivul pentru care oamenii își pierd încrederea în Europa este uh, tocmai acesta. Pentru că înțeleg că banii lor, banii contribuabililor merg la Bruxelles și apoi Bruxelles spune că a reușit să facă cu tare și cu tare lucru cu ei. După, probleme, după părerea mea, problema este de mentalitate și anume faptul că Bruxelles centralizează puterea și ia responsabilitatea de la guvernele naționale și apoi așteaptă ca cetățenii să îi fie recunoscători este o parte a problemei. Întrebarea mea este... Există un domeniu concret al cheltuielilor, un exemplu în care statele membre ar trebui să folosească banii, să-i, folosească, să-i cheltuiască la nivel local de către oamenii de la nivel local? Mulțumesc! Există o stație de metrou la la, în, în orașul meu care se numește Europa și nu Uniunea Europeană sau, uh, uh, sau Comisia Europeană pentru că oamenii știu um, că um, întreaga Uniune Europeană a făcut această rețea de metrou posibilă. Eu cred că deciziile trebuie luate la nivelul uh, cel mai scăzut la care pot fi luate cu succes. Și Nici măcar guvernele naționale trebuie să ia aceste decizii. De exemplu, pompierii uh, din localitatea respectivă salvează oamenii atunci când are loc un incendiu. Dar când e vorba despre cercetare, când creăm rețele de universități sau de cercetători, atunci, uh, dacă o, o facem într-o lume a superputerilor la nivel european, uh, vom reuși Uh, mai bine. Pentru că în competiția cu Statele Unite sau China, nici măcar Regatul Unit singur nu face față, dar împreună suntem o forță. Acum avem un, un, prin prima dată un vicepreședinte pentru o mai bună reglementare și vom discuta cu dumneavoastră despre ce avem de gând să facem. Avem un program REFIT, un program pentru a scăpa de lucruri învechite sau care nu mai sunt necesare, sau dacă principiul subsidiarității spune că anumite lucruri pot fi făcute mai bine la nivel național. Sunt comisar și pentru protecție civilă. Și S-a discutat despre crearea unor capacități de protecție civilă în Europa. Eu am spus nu. Capacitățile de protecție civilă, capacitatea noastră de protecție civilă este rețeaua capacităților de protecție civilă din statele membre. Noi trebuie să creăm această rețea și trebuie să îi facilităm funcționarea. Zicrit Mulișan. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, vă mulțumesc pentru ceea ce ați spus până acum în legătură cu facturile neplătite și pentru strategia pe care ne-ați prezentat-o, care mi se pare foarte rezonabilă. Întrebarea mea se referă la Uh, ceea ce a spus președintele Juncker în scrisoarea dumneavoastră de misiune, și anume că veți face un plan pentru um, prioritatea plăților în primele dumneavoastră săptămâni. Ne puteți uh, da anumite detalii pe ce criterii veți stabili acest plan de priorități, deci pe ce criterii veți hotărâ uh, ce facturi veți plăti în mod prioritar? Și cealaltă întrebare se referă la revizuirea cadrului financiar multianual. Regulamentul CFM spune că uh, sumele uh, pe țări pentru politica de coeziune trebuie revizuite în 2016, dar astfel se riscă să creeze blocaj în investiții în anumite state membre. Ce părere aveți? mai ales având în vedere faptul că fondurile europene trebuie să creeze creștere economică și locuri de muncă în aceste state membre. La prima întrebare am subliniat deja faptul că toate direcțiile generale care se ocupă de cheltuieli lucrează la uh, măsuri pentru a planifica mai bine plățile și a pune mai bine în aplicare aceste plăți. La Direcția Generală ECO am fost primii care am văzut această problemă, pentru că crizele au luat proporții, dacă nu plătești, oamenii, plă- oamenii mor. Deci a trebuit să abordăm problema în mod foarte ferm, să abordăm problema creditelor uh, de plăți, dar și să uh, gestionăm cât mai bine creditele pe care le avem la dispoziție. Am uh, dat prioritate activităților, activităților care salvează vieți și am studiat ce poate fi amânat în cadrul fiecarei activități în al doilea rând, am, ne-am structurat partenerii în două categorii. Categoria celor care pot să mai aștepte puțin, pot să reziste cu un program de plăți mai încetinit și cei care nu pot să, să reziste. Și alături de cu agențiile ONU am redus plățile în avans de la 80 la 40% pentru că pot să își permit acest lucru, dar în relația cu ONG-urile mici am uh, plătit în avans 80% pentru a le uh, evita situația în care a trebuit să se îndatoreze și apoi uh, contribuabilii noștri să plătească um, dobânzi. Deci, am analizat punerea aplicarea proiectelor în contextul partenerilor noștri, pentru că cooperăm îndeaproape cu Statele Unite, cu statele membre, deci acolo unde putem de exemplu, în Sudanul de Sud, Statele Unite au preluat o mai mare parte a cheltuielilor acum, în trecut uh, am plătit noi mai mult. Uh, deci aceasta este filozofia pe care o vom aplica și în alte domenii pe viitor. Vladimir Manca. Vladimir Manca. Madame Georgieva. Doamna Georgieva, Uh, șomajul în rândul tinerilor a crescut de la 16 la 24% între până în 2013. Vorbim despre 15% în uh, uh, Grecia și Spania. Domnul Juncker a spus că riscăm ca generații de tineri uh, să rămână uh, în uh, categoriile excluse și uh, cu un șomaș permanent. Care este situația în ceea ce privește punerea în aplicare a planului Garanția pentru tineri? În 2015 nu o să mai fie fonduri. Care sunt opiniile dumneavoastră în legătură cu creșterea bugetului privind uh, inițiativa uh, privind uh, tinerii din 2016. Și, nu în ultimul rând, socialiștii și democrații cer 21 de miliarde de euro pentru perioada 2014-2020. Care este punctul dumneavoastră de vedere cu privire la această cifră? Vă mulțumesc foarte mult! Inițiativa pentru ocuparea tinerilor dă deja rezultate palpabile. Am uh, văzut câteva din angajamentele accelerate, avansate cu unele din statele membre. Nu știu ce se întâmplă în cazul Greciei, însă am fost impresionată că în Franța și în Spania uh, vorbim despre 750.000 de tineri care ar avea o șansă mai bună grație acestei inițiative. Sigur, urmărim uh, punerea în aplicare, cum se procedează, uh, dar uh, sigur că lucrurile merg bine și sunt pentru extinderea acestei inițiative cu revizuirea, de aceea revizuirea la mijlocul perioadei este importantă pentru progresul ulterior pentru că există niște marge de partea angajamentelor care pot fi folosite și să putem să ajutăm mai mult pe tinerii din Europa. O să repet ceea ce am spus, însă este adevărat. Atunci când îi vedem pe tinerii noștri că își fac bagajul și pleacă, ducând la o productivitate și o competitivitate mai mare a altor țări, e bine, asta este un lucru extrem de trist. Trebuie să facem tot ce se poate să punem capăt acestui lucru. Uh, În ceea ce privește creșterea până la 21 de miliarde, să vedem, trebuie să revin cu această discuție pentru că nu am o poziție clară în legătură cu marja pe care avem și care este posibilitatea de a face acest lucru. De fapt, asta este uh, substanța celor cerute de președintele uh, ales uh, noi în calitate de echipă, nu ca și Comisia Europeană, trebuie să facem o prioritizare. Uh, deci, noi ca și echipă o să revenim asupra acestui punct. Jan Olbricht. Doamna comisar, în primul rând dați-mi voie să vă spun uh, că sunt încântat să vă văd din nou aici după 5 ani pentru că sunteți unul dintre comisarii care au fost bine primiți de Parlament, avem o experiență bună cu dumneavoastră și uh, vă urăm un mandat la fel de eficient ca ultimii cinci ani. Uh, deci, uh, am o întrebare de natură politică, una delicată. Uh, Ați scris în răspunsurile dumneavoastră ce considerați despre revizuirea cadrului financiar multianual. Va exista o dezbatere în Parlament? De fapt, ce înseamnă să faci această revizuire, să aduci schimbări, sfârșitul lui 2016 fiind termenul uh, ultim e o chestiune pe care trebuie să o discutăm între noi, pentru că or să existe puncte de vedere diferite între noi. Însă întrebarea este, cum credeți astăzi, înainte de a prelua mandatul, când credeți că ar trebui să începem? Care este momentul cel mai bun? Pentru comisie, dacă totul merge potrivit planului, momentul de începere este 1 uh, noiembrie și nici o zi mai târziu, pentru că știu că noiembrie, 1 noiembrie este sâmbătă, însă oricum nu avem timp de pierdut. Trebuie să ne gândim la cum uh, abordăm această revizuire. Știți că nu uh, este pe placul tuturor ca obiectiv uh, unii cred că nici măcar nu este fezabil din punct de vedere politic, însă este fezabil dacă lucrăm foarte tare la aspectul credibilitate cu care venim. Din câte înțeles, sunt state membre care sunt mai uh, preocupate de o asemenea măsură. Punctul de vedere predominant că este că acest lucru se face pentru a justifica cheltuieli mai mari și nu se face acest lucru cu prudență. Sigur, contraargumentul pe care putem să-l dăm uh, este legat de performanță. Și asta am spus-o de la bun început. Comisia, în ansamblul său, trebuie să demonstreze că uh, se poate avea încredere în noi uh, atunci când facem propuneri care să ilustreze Uh, interesele uh, cele mai înalte ale populației europene și că nu, de fapt, nu urmărim uh, alte afaceri secrete. Știți și dumneavoastră ca și mine că va fi greu, însă dacă ne gândim la competitivitatea Europei, trebuie să fim în măsură să disponibilizăm resurse care să accelereze această tendință. Dacă venim cu 300 de miliarde într-o manieră convingătoare și punem în aplicare acest lucru, o să fim uh, pe o poziție mult mai uh, bună ulterior. Îl mulțumesc, Gheorghi Pirinski. Doamna Gheorgheva. În primul rând, doresc să vă felicit pentru că ați primit această încredere de a răspunde de bugetul Uniunii Europene și de resursele umane și vă urez o audiere uh, de succes. Știți foarte bine că provocarea cea mai mare cu care se confruntă Uniunea Europeană sunt uh, discrepanțele și uh, inegalitățile crescânde. Ce veți face ca politica de coeziune, de fapt, uh, să aibă în vedere și să rezolve această provocare și să facă țările să înțeleagă că este în avantajul tuturor. Veți Uh, face ca competențele să crească în țările unde există un deficit foarte mare, o să lucrați cu Camera Europeană a uh, Contabilor pentru uh, să existe un punct de vedere contabil în ceea ce privește această cheltuială. Mulțumesc, domnule Pirinski. O să răspund la această întrebare în bulgară. Este pentru mine o mare plăcere. Vă mulțumesc că îmi dați uh, posibilitatea. Asta dă și interpreților o șansă să lucreze uh, din limba bulgară. Am așteptări uh, favorabile în ceea ce privește politica de coeziune. În această comisie uh, șansele uh, pe care le dăm celor care au rămas în urmă să facă progrese? Știți că în această comisie am făcut uh, uh, uh în lucruri mari cu uh, fondul de coeziune care să reprezinte 25% din uh, regiunile cele mai uh, sărace din regiune. Atunci când vorbim de reducerea decalajului și a disparităților care, din păcate, s-au adâncit în timpul crizei, avem în minte nu numai politica de coeziune, ci și politica în domeniul concurenței și Erasmus+. Acestea sunt instrumente care pot să deschidă posibilități mai mari pentru tinerii oameni de afaceri, pentru tinerii fermieri. Uh, avem nevoie ca ă, tinerii să ducă mai departe economia europeană și este dorința mea cea mai mare ă, ca următoarea Comisie Europeană să se gândească mai mult la modul în care cele două obiective, o competitivitate mai mare și disparități ă, atenuate pot fi corelate. Cred că acesta este o cale foarte bună de urmat și o cale productivă pentru viitor. Vă mulțumesc! Mary Honeyball. Mulțumesc, domnule comisar, doamnă comisar. Așa cum ați spus-o deja, politicile și programele noastre trebuie să dea rezultate pentru toți uh, cetățenii. Trebuie să ajungem și la cei care au fost excluși și care nu au fost activi în economie. Ce poate să facă Comisia prin autoritățile naționale și regionale um, ca să existe o gestionare bună a fondurilor europene, având în vedere acest obiectiv, să se maximizeze incluziunea femeilor și altor categorii și să se aducă o valoare adăugată și avantaje pentru fiecare euro cheltuit în programele noastre revizuirea uh, regulamentului privind personalul, care include și personalul comunitar, pune accent pe creșterea performanței cum vedeți uh, uh, și cum veți supraveghea punerea în aplicare a acestui regulament, astfel încât obiectivele de acolo să facă parte din așteptările uh, privind performanța, mai ales în condițiile de constrângeri bugetare. Cu cele 300 de miliarde de investiții, cum veți, vă veți asigura că și ă, femeile care sunt o minoritate vor ă, beneficia de rezultatele pozitive pe termen lung. Mulțumesc. Ă, noul regulament privind personalul subliniază modul în care putem să diversificăm personalul nostru. ne vom confrunta cu o problemă serioasă de renoire a personalului din motive istorice. Uh, statele membre mai vechi au uh, contribuit cel mai mult la cei care în curând se vor pensiona. Uh, dar asta este și o posibilitate în ceea ce privește personalul, să facem o recrutare mai diversă. Aceasta este o precondiție a acestei acțiuni, pentru că este exact ca și în celelalte situații în care conlucrăm cu uh, statele membre. Ceea ce facem în statele membre, asta va reflecta ceea ce facem în statele membre. vedem, vom vedea cum proiectele noastre pot să contribuie. O modalitate ar fi să țintim uh, categoriile, grupurile care sunt excluse și facem acest lucru, după cum știți. Însă mai eficient ar fi uh, să includem aceste uh, grupuri cât mai mult, uh, să le integrăm uh, am vorbit uh, despre integrarea de gen în uh, Uniunea Europeană și despre faptul că avem o strategie și un plan. Uh, dar nu este vorba numai de femei. Oricine se simte exclus, sigur, nu e bine pentru cei care sunt excluși, dar și pentru noi este o pierdere, pentru că pierdem foarte mult trebuie să avem un sistem de raportare adecvat uh, și vom face și seminarii în acest uh, sens. Acum urmează seria de întrebări din partea uh, Comisiei de Control Bugetar și dau cuvântul președintei. Primul vorbitor din partea PP este Petri Sarvama. Mulțumesc, rolul nostru în Comisia de Control Bugetar este să asigurăm protecția banilor contribuabilor. Trebuie să spunem cetățenilor că, stat, că banii au fost folosiți așa cum trebuie în statele membre. Știm că din 2009 rata de eroare a crescut, însă în multe uh, situații autoritățile statelor membre au avut informațiile de la bun început și totuși au cerut rambursări de pildă, în 56 din uh, tranzacțiile în ceea ce privește uh, politica regională au fost afectate de acest lucru. Deci trebuie să tragem la uh, răspundere uh, pentru că nu e nicio rușine să ai grijă de banul contribuabilului, din contră. Deci întrebarea pe care vreau să o vă adresez, doamnă comisar, este următoarea sunteți gata să localizați problemele acolo unde se afle și să le rezolvați ca să scăpăm uh, de acest flagel odată pentru totdeauna? Vă mulțumesc foarte mult! De multe ori astăzi am spus că eu consider că este crucial responsabilitatea noastră în fața uh, contribuabililor să putem să prezentăm lucrurile într-un mod convingător și clar rata de eroare, mi s-a spus că uh, anul acesta există o schimbare a acestei tendințe, există o scădere, să vedem uh, ce se va întâmpla, însă rata de eroare a fost mai tot timpul Uh, de peste 2% în programele unde există o gestiune comună. În programele gestionate de uh, comisie, uh, rata de eroare a fost sub 2%. Deci atenția trebuie să se axeze să se concentreze pe uh, gestionarea comună și pe țările unde avem mai mult de făcut. Nu neapărat atunci când uh, rata de eroare este mare. Asta arată că țara nu uh, statul membru respectiv nu-și face treaba așa cum trebuie. Uneori uh, arată că țara este mai cinstită, că își face raportarea erorilor așa cum trebuie. Însă sunt de acord cu dumneavoastră. Publicarea informațiilor în legătură cu cine și ce face este absolut necesară Uh, cred că a numi pe cineva și uh, uh, al arăta cu degetul este un fel de joc de-a fața ascunselea este poate o încurajare a autorităților să nu facă o raportare cum, așa cum trebuie la nivelul uh, inferior. Trebuie să ne asigurăm uh, că totul este vizibil, că lumina Uh, roșie atenționează în permanență și trebuie să creăm și condițiile necesare și, de asemenea, trebuie să existe o mai bună înțelegere a problemei la uh, nivelul statelor membre. Claire Moody, din partea uh, socialiștilor și democraților. Apreciem răspunsurile dumneavoastră în ceea ce privește uh, criza uh, plăților și dorința de a rămâne la, la nivelul propunerii uh, Comisiei. Însă s-a ajuns uh, la un impas între uh, Comisie și Parlament. Din, uh, de la bugetul din 2011, acordurile uh, realizate în reconciliere, în procesul de reconciliere, nu pot să fie văzute ca acorduri echilibrate. De multe ori este vorba de acorduri care ori fie le accepți, fie că nu. Întotdeauna e nevoie de bani mai mulți prin bugete rectificative. În felul acesta crește uh, neîncrederea între Parlament, Comisie și Parlament. Poziția Comisiei este deseori neclară în legătură cu poziții diferite luate de statele membre care participă la reconciliere. E nevoie de schimbări structurale pentru a evita o astfel de bătălie care are loc anual. Ce vă propuneți să faceți pentru a avea o procedură bugetară eficientizată mai degrabă decât cea îndelungată și complexă pe care o avem în momentul de față? That is a question that... Într-adevăr, este o întrebare la care sper să revin după ce voi asista la negocieri eu însămi și poate că împreună vom putea să avem un proces de bugetare mai rațional. Avem un termen 17 noiembrie pentru încheierea negocierilor. Trebuie să intrăm și să obținem un acord. Bineînțeles că fiecare vine cu propuneri, propunerile proprii la negocieri numere, cifrele sunt foarte importante, însă cifra cea mai importantă este cea care rezultă în, ultim, în urma acordului. Avem însă o problemă foarte urgentă de rezolvat. Sunt de acord că trebuie să găsim un, o modalitate de a crea condiții pentru un buget mai rațional și mai pragmatic. Impresia mea dintr-o, direcție generală cu cheltuieli reduse e că exercițiul este extrem de complex și nu în mod necesar ceea ce am fi făcut dacă am fi urmat gest- procesele de gestionare optimă a bugetului. Avem o întreagă istorie care ne-a dus în momentul actual, însă ca să ieșim din problema actuală, trebuie ca toată lumea să cadă de acord, Parlamentul, Comisia și Consiliul. Comisia este foarte motivată de a găsi o ieșire și un proces mai bun. Și cred că dacă găsim un obiectiv comun și spunem că, în definitiv, trebuie să avem o abordare de bun simț, dar mi-a, mi s-a terminat timpul, însă vreau să spun în încheiere că niciodată nu renunț. Vă mulțumesc. În numele cere domnul, domnul Vistisen. Ne preocupă foarte mult banii contribuabililor. De aceea este foarte important să uh, ne garantați că veți lupta împotriva cheltuielilor irosite. Curtea de conturi uh, arată an de an că cheltuielile sunt că banii sunt irosiți. În primul rând, există o diferență între fondurile pentru infrastructurile de proiecte transfrontaliere și acolo apar foarte multe cheltuieli irosite. Cum ați gestiona acest lucru? Cum veți uh, aborda domeniile unde banii nu sunt folosiți corect? Poate că nu am înțeles o parte din întrebare. Dacă vă mă întrebați cum vreau să uh, reduc bugetul comunitar, eu aș spune că bugetul este rezultatul unor negocieri și este ceea ce este. Eu trebuie să mă asigur că va fi implementat atât de bine pe cât putem. Însă, bineînțeles că trebuie să avem în vedere prioritățile identificate în cazul în care acestea nu sunt atinse. Și trebuie să putem face realocări corespunzătoare. Nu este ușor din motivul pe care l-am menționat la răspunsul anterior, datorită complexității procesului bugetar prin care se fac angajamente extrem de detaliate pe mulți parametri și flexibilitatea bugetară este extrem de dificilă. Vă promit că voi lucra îndeaproape cu Curtea de Conturi pe două lucruri. În primul rând, voi uh, da curs rapoartelor și recomandărilor Curții de Conturi. Salut faptul că Curtea de Conturi se uh, interesează din ce în ce mai mult de uh, auditul de performanță, însă trebuie să îmbunătățim și rata erorii. Rata erorii este doar o cifră. Sunt erori care apar. Spre deosebire de rata de eroare de 4,8% din anii trecuți, doar 0,2% reprezintă fraudă dar 0,2% este prea mult. Ceea ce trebuie să recunoaștem este că avem niște cifre care nu sunt interpretate corect. Însă, trebuie să îmbunătățim toate aceste rezultate. În partea de doamna Caia. Da, răspunsurile dumneavoastră ați spus că vreți să veți ca bugetul european să dea mai multă valoare, mai multe plus valoare cetățenilor și de asemenea că prin tehnologia digitală vreți să îmbunătățiți transparența cheltuielilor europene. Care vor fi acțiunile concrete pe care le veți lua în, la începutul mandatului în acest scop. A doua întrebare, ce măsuri veți lua pentru a îmbunătăți accesul la informații al beneficiarilor fondurilor comunitare? Vă mulțumesc. În primul meu, meu an uh, de mandat voi începe cu direcțiile generale care îmi raportează direct pentru a vedea ce putem face pentru a îmbunătăți sistemul de informații, transparența și informațiile pentru public. Se poate face foarte mult în ceea ce privește conectarea bazelor existente, bazelor de date. Se poate simplifica informația emisă. Tehnologia ne poate ajuta în acest sens. Însă, nu poate rezolva problema conceptuală a faptului că avem uh, angajați foarte calificați care tratează informațiile în mod foarte calificat și uh, aceste cifre nu sunt ușor de înțeles, aceste date nu sunt ușor de înțeles pentru oamenii de rând. Bineînțeles, însă, intenționez să găsesc modalități prin care publicul să aibă acces, la, mai, acces mai bun la informații, ca acest proces să fie îmbunătățit constant și să utilizăm mult mai eficient informațiile pe care le avem pentru ca publicul să poată să ne tragă la răspundere. Am avut mai multe lucruri uh, când am mai multe teme pe care am încercat să le găsesc pe internet și nu am reușit să le găsesc. Deci uh, voi pune accentul pe ceea ce nu uh, există și după aceea pe felul cum colaborăm cu alții. Rina Cari din partea GUE. o serie de societăți primesc uh, bani comunitari pentru a muta locurile de muncă dintr-un stat în altul. Mi se pare inacceptabil. Nu cetățenii trebuie să plătească pentru mutarea unor locuri de muncă. Și predecesorul dumneavoastră a spus uh, același lucru. Trebuie să uh, rezolvăm abuzurile. Câteodată se acceptă uh, de o declarație scrisă din partea unei întreprinderi care primește bani comunitari. Eu v-aș întreba care sunt inițiativele concrete pe care le veți lua pentru a vă asigura că fondurile europene nu vor fi alocate pentru a se muta locuri de muncă dintr-un stat membru într-un alt stat membru. Uh, vă gândiți la sancțiuni, cum ar fi o listă neagră a întreprinderilor care primesc asemenea subvenții și abuzează de ele. Nu cunosc exact problema pe care o descrieți, va trebui să o studiez pentru a vă răspunde mai în detaliu, însă, la nivel mai general, când cineva primește fonduri comunitare și le utilizează incorrect, lucrurile trebuie remediate. Primești bani pe care îi folosești pentru într-un alt scop, atunci trebuie să rambursezi fondurile respective. și acest lucru reprezintă un semnal foarte puternic pentru a nu repeta uh, greșeala. Însă nu, cuno- nu am suficiente informații despre situația pe care o menționați. Mă voi asigura că uh, echipa mea și eu însă vă voi da un răspuns în viitor. Bart Stas de la Verzi. Mul- mulțumesc, doamne, domnule președinte, doamnă comisar desemnat. Aș dori să Vă felicit în primul rând pentru munca realizată în ultimii ani. Sunt sigur că în următorii cinci ani veți acorda o atenție mare muncii dumneavoastră. Avem un serviciu antifraudă, OLAF, care trebuie să fie puternic și respectat. Și noi ne dorim același lucru, însă constatăm o serie de probleme. În primul rând, Olaf nu poate să fie verificat și apar dubii în legătură cu cifrele pe care le primește Olaf. În plus, uh, un număr mare de angajați ai Olaf își caută un alt loc de muncă și nu sunt satisfăcuți de munca lor. Există o problemă între Comitetul de Supraveghere al Olaf, uh, directorul său, nu permite controle eficiente cum aveți de gând să rezolvați această problemă în anii care urmează? Mm, OLAF mi se pare o instituție extrem de valoroasă, nu doar în ceea ce privește protejarea instituțiilor, intereselor financiare ale Uniunii, ci pentru că OLAF are un, un rol foarte important față de statele membre. După cum știți, mandatul meu este foarte clar definit. Pe partea politicilor am responsabilități și pe partea de, de anchetă nu am nicio responsabilitate. Pentru a fi foarte sinceră, consider că independența Olaf este crucială și aș fi ultima persoană care să facă orice, care să creeze chiar o impresie că uh, depășesc limitele și responsabilitățile. Ceea ce pot face eu, în poziția mea ca responsabilă pentru politici, pentru a avea un angajament, un angajament apropiat cu Olaf, este să văd dacă Olaf face ceva pe domeniul politicilor care poate să fie util. Uh, există strategia antifraudă, anticorupție în statele membre și ce putem face acolo. În al doilea rând, ca vicepreședinte pentru personal, dacă voi fi acceptată, mă interesează rezultatele sondajelor din Olaf și din alte direcții generale. Și m-ar interesa foarte mult să urmăresc acest aceste date, să văd măsurile care s-au luat, însă aș fi foarte prudentă pentru a mă asigura că personalul poate să își îndeplinească funcția. Olaf uh, este supus unui nivel de stres extrem de înalt în cadrul comisiei. Și acest lucru trebuie recunoscut. Urmează domnul Marco Vali. Mulțumesc, doamnă președinte. În pregătirea acestei audiere am citit răspunsurile doamnei comisar la chestiunea Parlamentului European și mă bucur că veți lupta împotriva fraudei și corupției, care cred că trebuie să fie un pilon fundamental al oricărei, al oricărei instituții politice care lupte împotriva cheltuirii proaste a fondurilor. Vin din Italia, și de zeci de ani în Italia uh, mafia este interesată de fondurile naționale și de europene. S-au făcut uh, anchete, uh, dar în ciuda acestora um, fraudele rămân un problem structural și cetățeanul italian onest plătește Um, pentru, uh, a, pentru această corupție difuză care durează de ani de zile și um, fondurile disponibile scad. Uh, așadar, cer din partea dumneavoastră un apel uh, pentru a se uh, acționa hotărât în toate statele membre unde există un fenomen de tip mafiot uh, în, uh, care dorește să acapareze fonduri europene. Da, uh, absolut. Din ce în ce mai uh, des dorim uh, să identificăm problemele înainte să devină mult prea grave. Să revenim un moment la Olaf. Anul trecut, Olaful, în urma anchetelor sale, a reușit să recupereze 170 de milioane de euro. Este o sumă importantă pentru bugetul european, dar această sumă arată că luăm foarte în serios această problemă a recuperării fondurilor. Nu sunt doar uh, bani din fraude și corupție, uneori uh, este doar o proastă folosire a fondurilor, adică fonduri folosite într-un scop nobil, dar nu cel prevăzut. Deci eu m-aș concentra mai ales pe examinarea modului în care cooperăm cu statele membre și a modului în care statele membre pot uh, ameliora situația, pentru că în cazul Italiei probabil toată lumea a văzut zeci de filme cu mafia care face tot felul de lucruri, dar am văzut și cum uh, procurorii italieni luptă împotriva mafiei cu prețul vieții. Și trebuie să vă ajutăm. Uniunea Europeană trebuie să vă sprijine, să îi sprijine. Gata, de data aceasta mă opresc aici, uh, înainte să expire cele două minute, ca să vă dau câteva secunde înapoi. Lui ne non inscris. Madame le commissaire. Domnul Alio de la Neafiliați. Doamnă comisar, uh, ați vorbit adineauri despre rezultatele obținute, că trebuie să evaluăm rezultatele față de fondurile uh, investite de instituțiile noastre, dar cetățenii uh, își pierd încrederea în Uniunea Europeană. Nu pierd, mai bine zis, încrederea lor în, uh, în acest sistem și cred că în această pierdere a încrederii responsabilitatea Comisiei este evidentă. Ați dat uh, ca exemplu uh, metroul din uh, orașul dumneavoastră plătit din fonduri europene. Acolo de unde vin eu, politica europeană face mult rău. De exemplu, prin directiva privind pentru detașarea lucrătorilor, permite distorsionarea concurenței în cadrul Uniunii Europene și astfel lucrătorii își pierd locul de muncă și um, unele întreprinderi ajung să dea faliment. Oare Uniunea Europeană nu creează astăzi mai multe probleme decât uh, rezolvă și oare nu îi ajută pe unii în pofida altora? și cer instituției dumneavoastră să-și examineze conștiința în legătură cu uh, propria funcționare. Dar doresc să vă pun o întrebare în legătură cu frauda, corupția și evaziunea fiscală, cu un caz concret. Mai întâi, prosta funcționare, prosta circulație a informațiilor între OLAF și dumneavoastră legătură cu scandalul, de exemplu, în Catalunia, um, o uh, persoană din, din uh, autoritățile regionale au luat fonduri europene și le-au uh, pus într-un paradis fiscal în Andorra. Ce părere are Comisia? Bineînțeles, întotdeauna trebuie să facem mai bine să îmbunătățim politicile pe care le sprijinim, să îmbunătățim modul în care folosim banii contribuabililor. Este clar acest lucru. Știu foarte bine că unii în Europa consideră că anumite politici, cum ar fi libera circulație a forței de muncă, creează probleme la nivel local dar trebuie să analizăm și avantajele oferite de libera circulație a lucrătorilor. Uh, avantajele pentru statele membre, acestea sunt foarte mari, dar dincolo de problemele specifice care derivă din libera circulație a forței de muncă, uh, noi, europenii, trebuie să privim spre lume și să recunoaștem faptul că din punctul de vedere al competitivității, suntem obligați să lucrăm împreună, să construim o economie puternică pe o piață competitivă. Suntem în continuare cea mai mare economie din lume. Peste din uh, produsul național brut uh, mondial este în Europa, dar partea noastră scade și europenii nu vor mai avea o viață bună dacă nu reușim să um, schimbăm această tendință. Deci, eu cred din inimă că Europa trebuie să fie unită pentru a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor. Nu pot să mă refer la cazul de pe care l-ați menționat din Catalonia, pentru că nu-l cunosc, dar voi încerca să vă răspund ulterior. Acum, uh, oratorii în numele grupurilor politice, mai întâi Thomas Doci. Cer un angajament din partea Comisiei pentru a răspunde la rezervele din uh, rapoartele anuale de activitate, mai ales în uh, domeniul agriculturii și al fondurilor structurale. V-am citit uh, răspunsurile la întrebările noastre scrise, dar mă întreb încă cum, răspund, cum poate fi scurtat timpul de um, răspuns la neregularități. Așteptăm din partea comisarului o toleranță zero pentru, față de um, neregularități și faude. Așa că vă întreb, doamnă comisar desemnat, ce veți face pentru a vă concentra pe problemele reale, acolo unde au ele loc, pe baza unei abordări bazate pe risc, pentru ca timpul de reacție să fie scurtat și în același timp pentru a reduce birocrația controalelor. Veți îngheța plățile dacă se constată în mod repetat neregularități și fraude? Mulțumesc! Încă o dată voi spune, într-adevăr, toleranță zero față de fraude. Repet, dacă exista un număr mai mic decât 0, atunci toleranța mea ar fi sub 0. Este o travă să se tolereze frauda și cred că toată lumea în această sală e de acord cu mine. În legătură cu um, abordarea bazată pe risc și simplificare și apoi înghețarea fondurilor, uh, pot să vă spun că, într-adevăr, uh, tindem spre un uh, sistem de control bazat pe analiza riscurilor, deci uh, facem controlele acolo unde există riscuri mai mari, încercăm să analizăm care sunt originile riscurilor și ce se poate face. Ne ajută Curtea de Conturi, propriul nostru sistem de audit, la nivel de direcții generale care se ocupă de majoritatea cheltuielilor, dar știm că, trebuie, că oamenii pot respecta regulile dacă le înțeleg. Și sinceră să fiu, din ce în ce mai des observ că problema nu e la comisie, problema este în statele membre. Um, unde uh, se evită aplicarea regulilor și acesta a fost principalul motiv al erorilor. Uh, și uh, cred că trebuie să facem ceva. Uh, în legătură cu uh, înghețarea activelor, da, absolut, mai ales dacă erorile sunt repetate și mai ales dacă ar fi putut fi identificate, dar nu au fost identificate sau au fost identificate, dar uh, nu s-a făcut nimic, atunci uh, o vom face și vom continua să o facem. Are cuvântul acum Daniele Vioti de la S&D. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, doamnă comisar. În uh, chestionar și în introducerea dumneavoastră, dar și în răspunsurilor din prima parte, ați uh, definit ca prioritate absolută să faceți față crizei uh, plăților și și uh, bugetul pentru 2015 și bugetele rectificative pentru 2014. Mm, garantați acestei comisii și Parlamentul European că veți respecta propunerea comisiei în faza de conciliere um, care urmează și următoarea întrebare este următoarea. Statele membre subevaluează din ce în ce mai mult capacitatea bugetului Uniunii Europene de a fi instrument de guvernanță și reduc continuu volumul, volumul uh, fondurilor pentru creștere. Parlamentul a propus de mai multe ori ca Comisia să țină cont de această tendință în uh, votarea bugetelor în cadrul semestrelor europene. Ce propunere aveți pentru a sprijini această solicitare a Parlamentului European? În fine, cum aveți de gând să cooperați uh, cu ceilalți comisar, mai ales vicepreședintele Dombrovski și um, domnul Moscovici pe aceste teme. Mulțumesc! My, uh, thank you. Vă mulțumesc! Mai întâi aș dori să clarific un lucru. Când spuneți autoritățile locale, v-ați referit la autoritățile naționale sau cele de la nivel regional sau uh, local. V-ați referit la autoritățile naționale. Bun. Încep de la un lucru evident. Declarațiile naționale de asigurare le-am promovat, considerăm că sunt o bună modalitate de a face să participe și parlamentele naționale. În ceea ce privește insistarea asupra programelor noastre și modul în care sunt ele aplicate, noi implicăm parlamentele în cadrul relațiilor instituționale, acestea nu, le, nu ne referim la acestea doar uh, la nivel de relații cu instituțiile de instituții europene, ci și la nivel de relații cu instituțiile din statele membre. Și această comisie Um, cred că va fi mai deschisă, va avea o comunicare mai directă, pentru că aici la Bruxelles putem să um, avem conflicte, putem să fim de acord, dar până la urmă contează ce se întâmplă în statele membre, acolo trăiesc oamenii. Domnul Pirinski a făcut parte din Parlamentul Bulgar, am fost și eu de multe ori la Parlament în Bulgaria și cred că această comunicare cu Parlamentul, Parlamentele Naționale este crucială, dar chiar și cu autoritățile locale, dacă avem proiecte locale. În legătură cu negocierile. Aveți uh, o întrebare foarte bună. Veți respecta ceea ce ați propus? Bineînțeles că vă respecta ceea ce a propus Comisia. Comisia a făcut această, această uh, această propunere uh, nu la întâmplare. Nu a scos din mâine că această propunere. Avem probleme, riscuri grave și trebuie să le depășim. Uh, nu pot să repet pentru că nu mai am timp. Urmează acum Ian Gerbrandi de la ALDE. Mulțumesc, doamnă președintă, și vă mulțumesc, doamnă comisar. Aș dori să subliniez că abia aștept să lucrez cu dumneavoastră în următorii ani în domenii legate de buget și control bugetar, pentru că a spus că vreți să mutați accentul pe rezultate și acest lucru este extrem de necesar. Am văzut uh, rapoarte critice de la Curtea de Conturi cu recomandări uh, serioase în ceea ce privește eficiența, care de cele mai multe ori sunt ignorate de uh, statele membre, dar din păcate destul de des și de comisie. Un exemplu, un program de 5 miliarde privind industria prelucrătoare alimentară, care ar fi trebuit să aibă uh, valoare adăugată. Acest program, din păcate, nu ar fi trebuit să fie oprit. Um, ce uh, veți face concret în cadrul Comisiei și, în al doilea rând, dacă veți uh, face presiune asupra statelor membre pentru a fi mai eficienți? Asta este problema foarte mare. Mulțumesc. Mulțumesc și oferta de a lucra mai mult împreună, aștept uh, și eu acest lucru. Uh, avem uh, posibilitatea schimbării în fața noastră și să nu dăm vina pe prea mulți. Dacă privim istoria Comisiei Comisia a fost uh, preocupată în mod deosebit de armonizarea legislativă. Rezultatul este că am angajat uh, în mod special uh, avocați foarte buni, iar acum avem nevoie de personal în domeniul financiar și economic. Am recrutat astfel de personal. Sigur, cultura rezultatelor uh, uh, nu uh, ține cont atât de mult de proces, de felul în care se întâmplă lucrurile pentru a se ajunge la un rezultat. Deci trebuie să avem o echilibrare. Să nu mă înțelegeți greșit, este nevoie de uh, avocat, de persoane cu pers- pregătire juridică, pentru că avem nevoie de ordine juridică în viața noastră, însă trebuie să căutăm modalități de a uh, accelera această uh, schimbare a culturii. M-ați întrebat cum o să o fac. N-am avut uh, timp uh, să răspund, însă colucrarea cu alți comisari pentru a crea un cadru care să ne permită să cuantificăm progresul uh, în acest domeniu și asta în mod periodic ne-ar ajuta foarte mult. Și acum, pentru uh, PPE, vreau să mă întorc la uh, problema Olafului. Comitetul de supravechizare a identificat o serie de nereguli și de probleme Uh, abuz de putere, proceduri ilegale care ar putea să aibă uh, consecințe și să fie uh, aduse în fața instanței. De ce se confruntă comis Comitetul de Supraveghere cu astfel de greutăți? Pentru că nu a dat răspunsuri la ceea ce am cerut noi, ceea ce am întrebat noi. Veți uh, uh, analiza acest lucru? Ce veți face uh, în mod concret pentru a aborda aceste greutăți? Uh, atunci când m-am pregătit pentru aceste audiere, nu numai că am uh, primit multe uh, întrebări, dar în întâlniri am înțeles că există uh, tensiune între OLAF și uh, Comisia de Supraveghere, Comitetul de Supraveghere. Sigur, de obicei, unii argumentează și se aduc schimbări pozitive. Nu sunt astăzi uh, în măsură să analizez despre ce este vorba și uh, sunt oarecum legată de limitele pe care le are mandatul meu. Sigur, Comitetul de Supraveghere al OLAF uh, lucrează pe partea de investigație unde eu nu am un rol de jucat. De pildă, ceea ce pot eu să fac este în legătură cu personalul. Uh, Comitetul de supraveghere a primit mai mult personal uh, și acest lucru este un element uh, pozitiv care s-a întâmplat. Mi-amintesc că a fost o întrebare în legătură cu buget și cu personal. Sigur, asta este oarecum responsabilitatea mea Uh, dacă trebuie să fie schimbări, uh, trebuie să fie schimbat uh, regulamentul, dacă merită să facem această schimbare, nu pot să mă pronunț în momentul de față. Însă ceea ce pot să spun este că voi evalua extrem de atent ceea ce este de competența mea și o să fac această analiză extrem de atent. Pentru că, din nou, dacă eu nu protejez independența Olafului, atunci e foarte prost. Dar în ceea ce privește competența mea, voi face tot ceea ce este posibil, astfel încât Olaful să aibă poziția, reputația și capacitatea să-și desfășoare activitatea care este atât de importantă pentru noi toți. Domnul Sanders de la S&D. Mulțumesc. Mai devreme, ați uh, descris ați uh, vorbit de un buget care este tot mai sărac, care se bazează pe uh, protecția resurselor uh, proprii ale comunităților. Deci un uh, buget bazat pe egoismul național. Iată de ce, pentru următorii cinci ani, dorim să avem resurse comunitare pentru a reacționa la nevoile celor 500 de milioane și mai bine de cetățeni care trebuie să iasă din această criză pe care am experimentat-o cu toți. Am ascultat cu atenție declarațiile domnului uh, Juncker. Sunt uh, tot mai multe angajamente financiare, dar avem impresia că uh, e vorba de o finanțare a bugetului comunitar. Sper că nu veți face din noi o bancă așa cum este Banca Mondială. Știți foarte bine, nu vrem numai finanțe noi, dorim un buget, un buget real și cât se poate de concret vă susținem în angajamentul dumneavoastră în activitatea grupului uh, la înalt nivel și vă garantăm uh, susținerea partidul, uh, scuzați, Parlamentului European în ceea ce privește taxa pe tranzacții financiare. Însă vă reamintim în ceea ce se întâmplă la controlul vamal, tot ceea ce se întâmplă la nivelul bugetelor naționale. Mulțumesc. Din păcate, va trebui să mă repet, însă a fost atât de tristă atunci când negocierile privind uh, cadrul financiar multianual uh, s-au terminat așa cum s-au terminat. Am fi putut să folosim uh, bugetul uh, european european uh, într-o modalitate contraciclică și nu într-una prociclică. Dar statele membre au întâmpinat greutăți, a trebuit să recunoaștem acest lucru, iar hotărârea este cea care a fost luată. Din nou, dacă, uh, trebuie să ne concentrăm acum asupra aplicării a ceea ce avem și asta uh, cât se poate de bine nu sunt deloc interesată ca uh, Comisia Europeană să devină o bancă, pentru că avem Banca Europeană de Investiții. Însă aș dori să văd că Comisia Europeană își utilizează resursele financiare într-o manieră mai creatoare și mai holistă. Pentru că accept faptul că banii nu sunt suficienți uh, în raport cu aspirațiile. Dacă putem să facem mai mult cu banii pe care îi avem, trebuie să facem acest lucru. Dacă ne uităm la obiectivele pe care au diferite proiecte, dacă gândim uh, mai creator, putem să facem mai mult, fie că folosim granturi sau instrumente uh, financiare inovatoare. Uh, putem să facem mai mult cu banii ca să atingem obiectivele și de aceea nu trebuie să ne dăm la o parte de la astfel de posibilitate. Cât despre propriile resurse, punterea, ă, punctul meu de vedere este cât se poate de bine conturat. Ă, trebuie să reformăm uh, această sursă de bani, dar la urma urmei este vorba de o hotărâre politică și uh, trebuie să îi luăm uh, la, port, uh, la bord pe uh, toți. Mulțumesc, doamna comisar. Trecem acum la întrebări de la Comisia Jurii. Îmi cer uh, scuze, uh, doamna Schmidt, uh, care vorbește în numele Comisiei de Control Bugetar. În 2011 a avut loc o reformă a personalului și s-a crezut că se pot face economii de un miliard pe an până în 2020. Reducerea costurile administrative uh, este uh, un uh, lucru important. 40% din aceste cheltuieli sunt trebuie să existe o reducere cu 5% a personalului comisiei. Cum veți atinge acest obiectiv? Ce măsuri veți lua? Care este calendarul? Și cum puteți să cuantificați succesul acestor măsuri. Mai mult decât atât, o să ne raportați periodic în legătură cu evoluția în această privință? Mulțumesc că este mare parte din credibilitatea noastră și anume să uh, punem în aplicare uh, ceea ce ne-am angajat să facem. Pentru noi la comisie reducerea de 5% va fi făcută. Nu numai că o vom face, dar chiar și acum Ceea ce urmărim este să redistribuim uh, funcțiile astfel încât să putem să susținem uh, domenii care prezintă o prioritate mai mare uh, în detrimentul altora care nu au o asemenea importanță în momentul de față. La ECFIN există o creștere de 30% în ciuda reducerilor de care am vorbit. Deci trebuie să ne gândim foarte bine cum alocăm resursele, pentru că dacă facem uh, reduceri pe o bază uh, pro-rata, am putea să periclităm esența uh, muncii noastre și nu asta este modalitatea în care vedem noi lucrurile. În al doilea rând, trebuie să anticipăm ce va trebui să facem în viitor pentru care există anum- e nevoie de anumite competențe. Uh, cum reacționăm la presiunile uh, de astăzi și din trecut, uh, E bine, acest lucru ar putea să submineze posibilitatea noastră în viitor de a veni cu rezultate concrete. Aș privi nu numai reducerile, ci și prioritățile, resursele, procesele care Uh, dintre aceste procese nu sunt uh, realizate eficient sau care nu sunt necesare și pe baza aceasta vom pune în aplicare uh, ceea ce ne-am angajat să facem. Dar, sigur, vrem să facem mai mult și mai bine cu personalul de care dispunem. Mulțumesc foarte mult pentru Comisia Control Bugetar. Acum Comisia Jurii. Uh, ultima întrebare a fost o întrebare care uh, a creat o punte uh, cu ceea ce interesează Comisia Jurii Resurse Umane și o să pun întrebarea domnul Radev din partea PPE. Distins, doamnă comisar Gheorgheva, sunt onorat să mă aflu astăzi aici ca bulgar și ca eurodeputat. Sunt mândru de prezentarea pe care ați făcut-o, pentru care vă mulțumesc. Acum, regulamentul privind uh, um, personalul arată că personalul uh, comunitar trebuie recrutat uh, pe baze geografice largi. Statisticile arată că o serie de naționalități uh, sunt suprareprezentate în vreme, dacă ne gândim la ponderea lor relativă, la ponderea populației lor. Altele sunt subreprezentate. În răspunsurile scrise ați făcut propuneri pentru a reduce acest dezechilibru uh, geografic. Ce măsuri aveți în vedere în acest sens? Ar Aș spune că, de fapt, uh, dat fiindcă sunt responsabile, responsabile cu resursele uh, umane, asta constituie pentru mine o provocare. Însă cred că personalul nostru este remarcabil. Sunt mândră de acest personal. Aveți dreptate. Este important să realizăm uh, un echilibru uh, pentru a uh, reflecta, pentru a ilustra ponderea relativă a uh, populației din statele membre. Așadar, putem să facem mai mult în această privință. Totuși, însă, trebuie să avem în vedere că există uh, țări, naționalități care nu par să fie atrase de instituțiile europene, nu aplică pentru posturi uh, în Uniunea Europeană. După cum știți, dacă Mohamed nu se duce la munte, vine muntele la Mohamed. Deci ceea ce încercăm să facem este să ajungem la aceste persoane, să prezentăm Comisia Europeană, comisiile, ă, instituțiile ă, comunitare, să organizăm ă, concursuri pentru statele membre care sunt subreprezentate. De fapt, ceea ce este interesant Uh, este că ceea ce pune probleme uh, din punct de vedere al dezechilibrului o uh, reprezintă conducerea de mijloc, pentru că celelalte niveluri, conducerea superioară și conducerea medie, acestea sunt bine reprezentate. Avem state membre vechi, state membre noi, uh, și uneori aplicarea vechilor reguli poate să ducă la o uh, reprezentare inadecvată. Nu aș spune că e vorba de o discriminare. Totuși, noul regulament privind personalul va face posibil să îi promovăm pe cei care merită și asta mai repede. Să sperăm că vom reuși. Următorul este domnul Gaier de la grupul S&D. des äh, Vă mulțumesc. Sunt membru al, al Comisiei Juri și lucrez și la buget, deci uh, grupul meu a considerat oportun să vă adresez o întrebare. Eu consider că remarcile din dumneavoastră introductive au lăsat puțin de dorit. Ați vorbit despre pachetul de investiții al lui Juncker, cele 300 de miliarde de euro. Uh, vom primi propunerile concrete în patru săptămâni. Ați vorbit despre efectul de multiplicare, dar ceea ce aș dori eu să știu este cât de probabil este să se obțină bani pentru resursele, din resursele proprii pentru acest program și în ce direcție trebuie să se îndrepte dezbaterea în legătură cu criza plăților. Ați spus că trebuie să punem accentul pe ceea ce avem, însă vreau să știu cum își va plăti comisia facturile. Aș dori un răspuns clar. Vă mulțumesc. Voi încerca să vă răspund. La prima întrebare, nu cred că vă, vă voi satisface că pe, că pe cele 300 de miliarde nu va fi foarte uh, de atribuțiile mele. Trebuie să respectăm principiul colegialității și prefer să nu spun mai mult Bineînțeles că bugetul european va avea un rol în acest pachet. În ceea ce privește multiplicarea, trebuie să examinăm cum se folosesc banii mai focalizat și mai strategic. Așadar, să folosim așa numitele instrumente financiare inovatoare și să le folosim conform priorităților deja stabilite. Cum se creează locuri de muncă, cât de multe, dacă locurile de muncă sunt potrivite. Ce putem face pentru a ne crește competitivitatea? Cred că în momentul actual vedem aceste instrumente dintr-o perspectivă a ce intră și nu a ceea ce vom obține din ele. Cineva trebuie să o facă încă, însă și vom putea să spunem că cu 9 miliarde de euro generăm X și unde acest, uh, această acțiune poate să influențeze lucrurile. Nu munca deja făcută, ci munca în curs. Și știu că răspunsul nu vă satisface, pentru că uh, concluzia mea este că mm, nu pot să răspund în două minute și să mulțumesc pe oricine din această uh, cameră, dar am uh, cinci ani la dispoziție pentru a vă satisface dorințele. Vă mulțumesc, domnul Duda de la grupul conservatorilor. Domnule, doamnă comisar, vreau să vă pun o întrebare asemănătoare asemănătoare cu întrebarea domnului Radev. Nu vreau să uh, spun nume ale unor state dar sunt anumite state care sunt mult mai interesate de uh, temă. Bineînțeles că Comisia vrea să angajeze personal de peste tot din Uniunea Europeană și din acest punct de vedere aș dori să vă întreb că este clar acum că avem un dezechilibru major în instituțiile europene în ceea ce privește reprezentarea diverselor state membre. Aveți idei în legătură cu îmbunătățirea statisticilor de recrutare pentru ca anumite state să fie mai bine reprezentate și aveți în vedere noi uh, reguli în regulamentul de personal care să poată să ducă la asemenea echilibru. Într-adevăr, noul regulament uh, prevede îmbunătățiri pentru că fără a compromite uh, recrutarea conform meritelor, care este sacrosanct, uh, este esențial să avem persoanele cele mai calificate, deci fără a compromite acest principiu, cu noi, noul regulament putem să acționăm țintit pentru a reduce dezechilibrele uh, nedorite. Polonia este unul dintre statele care nu este proporțional la fel reprezentat uh, ca și talentul polonezilor. Însă asta este pentru că nu sunt suficienți polonezi care uh, vor să lucreze în instituțiile europene. Trebuie să mergem în universități în Polonia, să ne asigurăm că o carieră în instituțiile europene este o posibilitate pentru absolvenți și asta ne permite, ne permit ne permite regulamentul, nu este vorba doar de Polonia, sunt și alte state unde trebuie să fim mai activi pentru a putea să profităm de uh, talentele tuturor europenilor. Și voi examina aproape problema pentru că este vorba de corectitudine și pentru că toată lumea trebuie să își aducă contribuția la proiectul european. Avem un uh, birou de recrutare foarte eficient care mm, elaborează idei noi în mod constant pentru a îmbunătăți uh, procesul, însă întotdeauna trebuie să uh, apărăm recrutarea bazată pe merite. Vă mulțumesc, doamna Hautala, din partea grupului Verzilor. Știți că tratatul de la Lisabona conține un temei care nu a fost folosit încă, articolul 298 din Tratatul Uniunii Europene, care menționează că eh, care menționează îmbunătățirea administrativă. Parlamentul deja a uh, solicitat o normă care să fie obligatorie pentru instituțiile și agențiile europene în relația cu cetățenii, pentru că cu cât mai multe puteri deține Uniunea Europeană, cu atât mai important este ca cetățenii să își cunoască drepturile față de administrația comunitară veți aborda această temă cu domnul Timmermans și, în al doilea rând, am vorbit foarte mult despre conflictele de interes. Această problemă ar putea să fie rezolvată mai bine dacă ar exista o normă în acest sens, pentru că în momentul de față nu este, față nu este foarte clar ce reprezintă conflict de interes. Vă mulțumesc și la răspunsurile scrise am menționat acest lucru, am uh, luat legătură cu domnul Timmermans și amândoi considerăm că problema trebuie tratată cu seriozitate, trebuie să examinăm răspunsul Comisiei. Parlamentul și-a trimis solicitarea și acum noi trebuie să evaluăm alternativele ceea ce, se mai, ce altceva se mai poate face pentru implementarea articolului 298 și să pregătim eventual o propunere legislativă. Bineînțeles că în momentul în care ne vom asuma funcțiile, vom examina problema și vom reveni în fața Parlamentului cu o propunere pentru a pregăti acest uh, răspuns trebuie să vedem care sunt regulamentele în vigoare, care sunt lacunele și cum pot fi acestea umplute, cum putem să creăm un mediu de reglementare omogen în situația în care regulamentele actuale datează din diversi ani și au acoperire, acoperire diferită. Pe de altă parte, dacă aceast, aceste norme legislative ne va afecta doar pe noi din Uniunea Europeană sau dacă există implicații pentru statele membre și dacă da, ce fel de implicații? Care va fi reacția statelor membre într-un asemenea caz? Am convingerea că pe tot ceea ce facem astăzi trebuie să ne gândim cât va costa, care va, vor fi beneficiile și cum va fi toată lumea de acord pentru a nu crea încă un pretext de conflict fără a ne gândi anticipat care ar fi soluția, o, solu- o, solu- o soluție productivă. Vă mulțumesc și nu în ultimul rând, doamna Comodini la grupul PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar desemnat, Nu noul regulament de personal spune că pentru a facilita recrutarea ă, pe o bază geografică largă, instituțiile încearcă să susțină educația multilingvă și multiculturală pentru copiii personalului. Însă, școlile europene sunt supraaglomerate în Bruxelles și Luxemburg, există probleme în obținerea profesorilor din statelor membre și se găsesc sub constrângeri bugetare. Ce veți face pentru a rezolva aceste probleme de spațiu, profesori și finanțare? Ce aș face? M-aș ruga de oameni pentru a-i convinge mai serios. Văd problemele financiare avem o situație în care multe instituții beneficiază de pe urma școlilor europene, dar ele spun că totul face parte din bugetul comunitar, deci bugetul comunitar trebuie să plătească, dar la Frankfurt, de exemplu, școlile sunt pline de absolvenții ai școlilor europene. Deja avem o strategie, avem un angajament, avem acțiuni întreprinse și mă voi referi la aceste lucruri pentru a uh, avansa pe finanțarea școlilor europene. Avem o ofertă care este foarte bună, dar școala este la 50 de kilometri. Nu va fi foarte util, simplu să rezolvăm supraaglomerarea la Bruxelles. Bineînțeles că suntem angajați în sensul diversității și caracterului multicultural al angajaților și al familiilor lor. Pentru că acest lucru contribuie la atractivitatea locurilor de muncă comunitare. Deseori uh, sunt alte lucruri care constituie acta activitatea uh, unui loc de muncă. Poate în sectorul privat uh, salariile sunt mai mari, însă ceea ce atrage este întregul pachet și o mare parte din pachet îl reprezintă educația copiilor, în special pentru că vrem să-i atragem pe tineri și asta înseamnă tinere familii cu copii. Așadar, voi reveni atunci când voi avea ceva, de, uh, ceva pozitiv de a vă raporta. Vă mulțumim, doamnă Gheorgheva. Am ajuns la sfârșitul întrebărilor și de aceea dau cuvântul din nou președinte.